procedura legislativă ordinară. Titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al prezentei ședințe. Trecem acum la ordinea de zi. Domnul Biber. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în numele grupului PPE, vă rog ca în urmă, următoarele zile și ore să ne ocupăm de situația din România. Procuratura din România a demarat uh, o acțiune împotriva premierului uh, român, Victor Ponta. 17 capete de acuzare există împotriva sa și uh, majoritatea parlamentară din uh, Parlamentul român blochează în momentul de față soluționarea acestui uh, subiect. Asta în ciuda faptului că domnul uh, Timmermans a spus cât se poate declar că are încredere deplină în uh, justiția din România. Bineînțeles, grupul nostru are încredere în decizia suverană a Parlamentului Român, însă considerăm de, ace- de asemenea că toți cetățenii uh, din România merită o clarificare a situației. În plus, ministrul jurist, uh, justiției din România a spus zilele acestea că cei care vor să demonstreze în România vor fi uh, urmăriți penal, uh, chiar încarcerați. Lucrul acesta este inacceptabil. E inacceptabilă um, limitarea dreptului la libera exprimare și tocmai de aceea Parlamentul European trebuie să discute despre acest subiect. Considerăm că Comisia Libe trebuie să se ocupe de acest subiect și de asemenea Parlamentul European trebuie să vină uh, să poarte o dezbatere uh, în plen pe marginea temei acesteia. Grupul PPE este deosebit de îngrijorat. Pitella, Domnul Pitela. Grazie, președinte Mulțumesc, domnule președinte. Eu am complet alte vești decât cele prezentate de colegul nostru Weber, cel puțin în ultima parte a intervenției sale. Dar noi, socialiștii, suntem de acord să se poată discuta despre acest lucru la Comisia Libe așa cum se prevede în procedura ordinară a Parlamentului, cum am făcut-o și în alte cazuri, și avem încredere că această ă, discuție va avea loc fără poziții partizane și evit, ă, ă, evaluând onest ce s-a întâmplat. Nu acceptăm însă interpretarea elementelor din, din acest caz și nici să se renunțe la prezumția de vinovăție, de nevinovăție, mă scuzați. Doamnelor și domnilor, am uh, avut parte de diferite intervenții, dar noi discutăm acum uh, ordinea de zi a sesiunii plenare, nu ordinea de zi a Comisiei Libe. Prin urmare, Uh, cei care tocmai au uh, intervenit uh, m-au făcut să consider că majoritatea din plenul Parlamentului European este de părere că Comisia Libe ar trebui să se ocupe de acest subiect. Prin urmare, îl rog pe domnul Moraes să includă acest subiect pe, una din, pe um, ordinea de zi a uneia dintre viitoarele ședințe. Doamna Harms, cred uh, că această temă ar trebui să fie discutată la conferința președinților. Este o temă foarte importantă și, de, de obicei, astfel de teme sensibile sunt tratate la conferința președințelor. Bineînțeles, putem face asta în plus, însă, din intervențiile pe care le-am auzit, am înțeles că mi se cere să uh, solicit discutarea acestui subiect la Comisia Libe. Dar, bineînțeles, vom pune pe ordinea de zi a conferinței președinților la solicitarea dumneavoastră și acest uh, subiect pentru joi. Bine, înainte de a vă simți lezați vreunii sau alții, v-am spus uh, joi la conferința uh, președinților vom discuta subiectul și, de asemenea, Comisia Libe îl va trata la rândul său. O altă intervenție pe tema aceasta nu mai accept. Dacă doriți să interveniți pe o altă temă, domnule Iurec, atunci aveți cuvântul. inne, choć podobny miesiąc temu miał miejsce. Mulțumesc. Acum o lună am avut un referendum constituțional în Irlanda în urma căruia s-a introdus o nouă definiție a familiei în Constituție. Referendumul a adus anumite dubii asupra modului în care a fost condusă campania. Finanțarea campaniei a fost un uh, element de îngrijorare. Unele organizații Uh, care finanțează statul riscă să excludă anumite, anumiți politicieni. Domnule Iurec, dacă doriți să vă referiți la ordinea de zi, atunci vă rog să o faceți. Acum nu purtăm o dezbatere cu, de, cu caracter general. Naruszone zostały fundamentalne zasady demokratyczne, w tym przede wszystkim zas- Este vorba despre valori fundamentale pentru democrație, mai ales uh, acele reguli care privesc dezbaterea publică și minoritățile care trebuie să aibă același drept de a se exprima, de aceea cred că trebuie să discutăm asupra uh, garantării drepturilor tuturor părților implicate în Constituția irlandeză. Mulțumesc. Uh, nu am modificări pentru ordinea de zi de astăzi. Pentru marți însă, socialiștii au cerut uh, ca raportul conf- coferat TNT să fie amânat până la ședința din iulie. În locul acestui raport ar trebui să fie discutat raportul Landsbergis cu privire la uh, relațiile cu Rusia. Deci acesta va fi modificat, uh, va fi pus de pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, pe ordinea de zi a ședinței de marți. Domnul uh, Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e vorba de raportul Coferati, care este un uh, text important uh, care conține anumite chestiuni de fond, dar în legătură cu care nu s-a ajuns la un acord definitiv. Dar e posibil să se ajungă la un acord, dar e nevoie de mai mult timp pentru acest lucru. Este indispensabil să avem timp să negociem. Domnul Coferati e gata să negocieze cu celelalte grupuri politice și de aceea, numele grupului meu, vă cer să amânăm dezbaterea acestui raport și votul pentru plenarea următoare din iulie. Wer möchte für... Cine vrea să vorbească în favoarea acestei solicitări? Bitte sehr. Aveți cuvântul. Domnule președinte, grupul GUE-NGL crede de asemenea că trebuie amânată dezbaterea și votul până la plenara din iulie ca să avem timp să mai discutăm acest subiect foarte important, deci putem să rămânem. Cine dorește să intervină în potriva acestui, acestei propuneri? Nimeni? Atunci haideți să votăm această propunere. Cine este pentru amânare? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Coferati va fi amânat pentru o sesiune ulterioară și dezbaterea cu privire la raportul Landsbergis va fi uh, purtată marți. Pentru miercuri acum, grupul EFDD a cerut ca raportul Lange să fie discutat și în cursul după amiezii. Domnul Arno are cuvântul pentru justificarea propunerii da motivul este foarte simplu peste în douăzeci și patru de ore mai multe persoane m-au uh, contactat de, în legătură cu acest raport. Uh, un subiect foarte important și foarte complex care trebuie să fie luat în considerare și trebuie să fie discutat. Nu cred că putem să facem dreptate uh, parteneriatului uh, comercial transatlantic. Nu, nu cred că putem să-l tratăm cum trebuie în acest sens. Cred că ar trebui să arătăm uh, publicului că ne interesează acest subiect și să ne acordăm șansa să supunem acest raport unei reflexii puțin mai aprofundate. Mulțumesc. Cine vorbe, dorește să intervină în favoarea propunerii? Aveți cuvântul. În favoarea propunerii domnului Arnot. Văd că nu există nimeni cine vrea să vorbească împotrivă, să, să intervină împotrivă. Domnul Guerrero. Bueno, nu voi interveni a în exactamente Nu, nu vreau să vorbesc neapărat împotriva acestei solicitări, însă ceea ce doresc, domnule președinte, este să evităm ca votul să aibă loc miercuri. Adică, dacă discuția continuă de-a lungul serii, votul urmează să aibă loc joi. Da, și eu și grupul meu ne dorim să avem mai mult timp la dispoziție, însă avea mai mult timp la dispoziție înseamnă să anticipăm uh, discuțiile de dimineață, adică să prevedem mai mult timp și în loc să începem la 9, să începem la ora 8, deci să devansăm ora de început. hatte, wem habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann der, ja, Herr Kollege, ich finde. Stimate coleg, mi se pare foarte interesantă intervenția noastră spontană, dar bine, o trec o vedere astăzi. Da, suntem de acord să începem uh, mai devreme, la ora 8 dimineața, dezbaterile. So, da, mai Perfect. Iată, există un numitor comun. Doriți să începeți la 8 și nu la 9. Se opune cineva propunerii sau dorește cineva să intervină împotriva acestei propuneri? Dann frage ich wer für den Atunci vă întreb cine este pentru propunerea domnului Guerrero, cel care se trezește așa cu noaptea în cap. Cine este împotrivă? Cred că se adoptă. Bun. Începem la ora 8, miercuri. Apoi, doamnelor și domnilor, avem o solicitare din partea verzilor cu privire la întrebarea cu solicitare de răspuns oral către Consiliu cu privire la drepturile și drept, uh, sportul și drepturile omului în contextul uh, Uh, jocurilor Europene de la Baku. Verzii cer o rezoluție pe tema aceasta. Doamna Lunacek are cuvântul. Colegs. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, peste 8 luni, Jocurile europene Baku 2015 vor începe la Baku. De vara trecută în Azerbaijan, aproape fiecare apărător al drepturilor omului a fost la închisoare și avem o întrebare orală pe ordinea de zi pentru miercuri seara, pentru a avea o dezbatere legătură cu acest lucru, dar nu, a fost, nu s-a ajuns la un acord în legătură cu o rezoluție. Dar toate celelalte instituții majore în drepturile omului, uh, Consiliul Europei, Uh, raportul special al ONU privind uh, drepturile omului, uh, reprezentantul OSCE privind libertatea presei, s-au exprimat în scris că evenimentele sportive nu pot fi organizate ignorând drepturile omului. Așa că eu cred că această plenară, plenară a Parlamentului European, nu trebuie și nu poate și nu să nu își responsabilitatea și să se exprime în scris printr-o rezoluție. Trebuie să transmitem un mesaj clar să ne asigurăm că persoane ca Leila Yunus, care a fost uh, nominalizată pentru premiul Saharov anul trecut, uh, va, își va regăsi libertatea așa că aceste jocuri nu uh, vor umbri situația drepturilor omului în Azerbaijan. Deci vă rog să fiți, să votați pentru, să sprijiniți ideea unei rezoluții. Mulțumesc! Cine dorește să sprijine propunerea doamnei Cec? Doamna Verșia. Da, domnule președinte. Într-adevăr, ne-au mai rămas câteva zile până la uh, deschiderea jocurilor de la Baku și uh, președintele a făcut din aceste jocuri o vitrină pentru a-și reface reputația. Însă, pentru ca această vitrină să fie perfectă, sunt trimiși la închisoare militanții pentru drepturile omului. Toate ONG-urile ne atrag atenția asupra acestei probleme. Oricare ar fi poziția noastră cu privire la sportul și drepturile omului, și asupra organizării evenimentelor sportive în astfel de regimuri, este important să condamnăm ceea ce se întâmplă în Azerbaijan. Și acum cum a spus doamna Lunacek, suntem uh, mai puternici dacă exprimăm acest lucru în scris, pentru că altfel e o dezbatere pe hârtie, o dezbatere fără sens. De aceea, în uh, Comisia Drepturile Omului, uh, votul fiind unanim, în numele grupului, susținem această propunere a grupului Verzilor. Cine dorește să intervină împotriva acestei propuneri, domnul Marias. Domnule președinte, doresc să subliniez faptul că acest subiect a fost deja examinat în Comisia de Resort și a fost refuzată. Majoritatea în această comisie a hotărât să nu se pregătească rezoluție. În al doilea rând și mai important, acum uh, două săptămâni am avut ocazia uh, să abordăm problema Azerbaidjanului, uh, dar nu am făcut-o. Și în al treilea rând, un alt lucru important, peste trei săptămâni va avea loc o dezbatere la Consiliul Europei pe acest subiect și acolo există o comisie care a examinat subiectul. Dacă noi producem o rezoluție aici, am face numai să complicăm lucrurile, să facem lucrurile mai confuze uh, și să ne suprapunem cu Consiliul Europei, care este cel care trebuie să rezolve astfel de probleme. Uh, bineînțeles, nu putem fi împotriva unei dezbateri, dar nu avem timp să pregătim o rezoluție, să o dezbatem să permitem tuturor grupurilor să-și definească poziția ca să aibă loc o dezbatere pertinentă. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Haideți să votăm propunerea doamnei Lunacek. Cine este pentru rezoluție? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Aveți cuvântul. Abstimul este eröffnet. Bun, uh, deschidem votul. A votat toată lumea? Încă o dată vă întreb, a, a votat toată lumea? Votul s-a închis. Propunerea este respinsă. 136 voturi pentru, 136 voturi împotrivă. Yeah.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 este o problemă cu care ne confruntăm de mulți ani. Din păcate, acum nu mai pot schimba nimic. Doamna Lunacek, doreați un punct de procedură, nu-i așa? Aveți cuvântul. Ich wollte nur nachfragen, ich hab... Am auzit că uh, o consolă de vot nu a funcționat la liberali. Nu știu care ar fi fost votul colegului, dar vă rog să țineți cont de uh, ceea ce v-am spus. Deci, indiferent uh, de uh, orientarea votului, vă rog să țineți cont de faptul că a existat o consolă de vot care nu funcționa. Domnul președinte, știți prea bine că în momentul în care procedăm la votul nominal, uh, există aceeași problemă. Ori consola nu funcționează, ori cons- uh, cartela nu a fost bine Uh, inserate. Din păcate, eu uh, nu pot să uh, rezolv problemele acestea tehnice, tocmai de aceea vă tot întreb dacă ați votat, mă criticați pentru asta, mă, pre- mă criticați că aștept prea mult, că aș dori cine știe ce majoritate. Ei bine, nu pot schimba nimic, din păcate aceasta, acesta este rezultatul votului. Trecem acum la raportul domnului Sikierski rata de ajustare pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015. Domnule Sikierski, aveți cuvântul. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Mulțumesc.